domnule comisar, și aici se uh, încheie provizoriu discuția pe euroobligațiuni. Vă mulțumesc și trecem la următorul punct, dar înainte de asta am un anunț. Am primit din partea grupului SND o cerere pentru a-l numi pe domnul Victor Bonsinan în locul lui Henri Weber. Uh, pentru delegația pentru Republica Populară a Chinei. Există observații? Nu. Dacă nu, atunci se adoptă